Very good. <laughs> you can have that thing. I'm not going to touch it. Um, well, good morning everybody. Bună dimineața tuturor. Sper că v-ați așezat confortabil. Astăzi vom avea o zi foarte interesantă. Avem niște membri distinși care vor vorbi astăzi aici. Sper că le veți pune întrebări și sper că îi veți și provoca dacă credeți că trebuie să fie provocați, toată lumea trebuie să fie provocată. Acum îi voi ruga pe cei trei europarlamentari de aici, care sunt la prezidiul STOA, Sigur, cu toții știți ce înseamnă STOA, eu am aflat în această săptămână. Pentru cei care nu știu, euro, domnii europarlamentari vă vor spune. Ca jurnalist mă bucur să mă aflu aici și să fac parte dintr-un proces care are ca scop să îi informeze pe politicieni atunci când uh, au nevoie de a face politică bazându-se pe dovezi. Și voi da cuvântul Silvanei pentru a ne spune mai multe. Mulțumesc uh, foarte mult, Șirin, doamnelor și domnilor! Mă bucur foarte mult că avem acest eveniment astăzi aici la Parlamentul European. E pentru a noua oară când organizăm un asemenea eveniment. Un eveniment STOA, probabil unii dintre dumneavoastră știți ce înseamnă STOA. STOA înseamnă Science and Technology Options Assessment. STOA este o comisie care lucrează împreună cu alte comisii din această instituție și abordează problemele cu care ne confruntăm din punct de vedere științific, astfel încât să găsim soluții. Evenimentul de anul acesta are titlul Este posibil un viitor fără petrol? Și noi, prin această abordare științifică, aflăm totdeauna că da, modele există, avem cunoștințele de care e nevoie și acum avem posibilitatea de a-i asculta pe acei oameni care încearcă să facă știința să devină realitate. Și ne dorim să ne concentrăm pe soluții. O asemenea soluție ne va fi prezentată de Shaya Gassi, care, probabil unii dintre dumneavoastră știți, tocmai a fost nominalizat ca fiind unul dintre cei mai influenți gânditori global, printre primii 100. Se află pe o poziție mai înaintată decât David Cameron, care se află la locul 28 așa că ne bucurăm foarte mult că se află astăzi alături de noi. Între Parlament și Plas de Luxemburg veți vedea niște mașini pe care le puteți testa, mașini electrice, dar și mașini hibrid. Asta pentru a vedea ce tehnologie există deja. Ce se va întâmpla astăzi? Dorim să venim cu niște idei, cu inspirație și cu siguranță ne dorim să participați și dumneavoastră. Întregul eveniment este transmis pe internet, așa că toți cei care interacționează trebuie să știe că întrebarea lor s-ar putea să fie relevantă și pentru alți oameni. Shirin vă va anunța ceva. Dacă sunteți unul dintre oamenii care cred că se poate condensa întreaga lume în 144 de caractere, dacă sunteți un asemenea om, atunci ați putea să îi încurajați pe cei din jurul dumneavoastră să pună întrebări. Lorenzo va face această, li- această listă. Cred că întâi vom discuta despre mașinile electrice. și pe Twitter puteți să transmiteți informații. Acesta este simbolul de pe foaie și puteți să trimiteți informații în timp real. Puteți să veniți cu tot felul de întrebări și probabil și cu soluții. Vom discuta și cu unul dintre laureații premiului Nobel. Ne-ar fi plăcut să fie și comisari uh, ai Uniunii Europene aici, dar după cum știți, la Cancun are loc conferința privind schimbările de mediu, în care se discută subiecte legate de ceea ce discutăm noi astăzi aici. Și cred că putem să uh, le dăm și noi niște idei de aici prezentând exemple despre ceea ce există deja. Uniunea Europeană astăzi este încă cel mai mare producător de vehicole pentru pasageri, cu 30% din piața globală. 99% din aceste mașini încă folosesc motoare cu combustie internă, dependente de combustibil. Doar 1% din vehicule folosesc uh, energie ecologică. Așa că observăm că există un mare potențial de a schimba lucrurile. Există foarte mulți oameni de știință acum care lucrează, se gândesc la diferite idei pentru viitor și au nevoie de oameni care să ajute să pună totul în practică. E nevoie de o combinație între afaceri și politică și asta încercăm noi să facem prin intermediul acestor evenimente STOA. Mă bucur că îl avem aici pe Shai Agassi și pe laureatul premiului Nobel ca să discutăm despre posibilitatea unui viitor fără petrol. Sperăm că vom veni cu idei palabile. Ne bucurăm că sunteți aici și sperăm să fie o reuniune interesantă. Paul, would you like to say a few words and then Malcolm? Paul, ai vrea să spui câte ceva? Da. În primul rând, le urez bun venit tuturor europarlamentarilor. Mă bucur că ne aflăm între prieteni aici ca vicepreședinte al STOA, îl avem pe domnul Corea de Campos, domnul Harbor, care este și dumnealui un vicepreședinte, și, desigur, doamna vicepreședinte Cohmerin din partea Parlamentului. Ne bucurăm că mulți uh, europarlamentari sunt aici, ca Victoria Prodi, domnul Mulder, așa că prezența este una semnificantă. E important să vedem că acest eveniment STOA are impact în ceea ce privește legislația. STOA este un comitet, o comisie care se ocupă cu alternative în ceea ce privește tehnologia. Ne bucurăm foarte mult că avem foarte mulți prieteni ai științei, cum ar fi domnul Erhard Buzek din Salzburg, care a venit cu mai mulți studenți astăzi aici. Mai sunt și prietenii noștri din Finlanda. Vă mulțumesc tuturor că ați venit. Cred că e foarte important, există mulți președinți, mulți membri, tuturor vă urez bun venit la Parlamentul European. Este posibil un viitor fără petrol? Cred că e întotdeauna important să ne gândim la acele lucruri care sunt imposibile, ceva ce credem că e imposibil de atins. Tot timpul trebuie să căutăm alternative, să ne gândim la alternative ce se va întâmpla dacă dacă Europa se închide, ce se va întâmpla în 2020? va trebui să avem 75 la, să importăm 75% din energia în Europa. Și atunci ce se va întâmpla dacă nu vom putea să atingem acest, uh, acest procent? Fostul comisar Bibax ne-a spus ce, ne s-a întrebat ce vom face dacă prețul pentru petrol trece de 1000 de dolari, ce va însemna pentru sistemele noastre de transport, pentru viața noastră de zi cu zi cum vom reuși să ne sustragem problemelor, cu ce alternative putem vedi, ce le putem oferi cetățenilor. Toate aceste lucruri sunt importante. Membrii STOA lucrează tocmai pe aceste aspecte în Parlamentul European. Am votat uh, trei uh, agende foarte importante din punct de vedere al viitorului. Uh, Numărul 1 s-a votat pentru un transport ecoeficient. Știm că transportul este baza vieții, așa că trebuie să ne folosim de el așa cum trebuie. Și încă ceva care e foarte important pentru Europa și nu doar pentru Europa, pentru întreaga lume, sunt resursele durabile cum putem să folosim resursele existente într-un mod eficient, care sunt alternativele pe care le avem în acest domeniu. Și, nu în ultimul rând, e important să existe o rețea socială. Cum vom continua cu știința informației și comunicării? Și mă refer aici mai ales la nivelul etic. Astăzi avem pe cineva din uh, Consiliul Național pentru Cercetare din Finlanda, cum vă spuneam la început. Etica joacă un rol foarte important în întreaga noastră dezbatere. Va trebui să vedem care sunt alternativele și ce putem uh, oferi. Ne aflăm acum într-o criză economică și financiară. Poate criza economică va trece dacă ne schimbăm politicile, însă crizele financiare vor continua să apară. Cred că până în 2020 sau chiar mai mult. Așa că trebuie să vedem cum ne putem folosi de toate resursele, cum putem face astfel încât transportul să fie accesibil pentru cetățenii noștri. Energia va juca un rol important totdeauna în gospodăriile noastre, un rol important pentru cetățenii noștri. Și trebuie să vedem cum putem uh, menține acest aspect ca o prioritate pe viitor. Vă mulțumesc tuturor că ați venit. Malcolm, briefly, and then we'll get started. Malcolm, pe scurt și apoi vom începe. Pe scurt, Shirin. Vreau să spun și eu că e o plăcere să vă urăm binvenit, bun venit astăzi la evenimentul nostru de astăzi. În ceea ce privește STOA, vreau să vă spun și eu următoarele despre ce se întâmplă în statele membre în ceea ce privește cercetarea în domeniul energiei și la nivel european. STOA este o comisie foarte activă într-un grup din Parlament care se ocupă de eficiența energetică. Există mai mulți membri în sală astăzi aici, așa că facem schimb de păreri cu Parlamentul și ne ocupăm și de viitor, de acele probleme cu care va trebui să se confrunte parlamentarii în mandatul lor. Din partea IMCO, pentru mine e foarte important că mă implic în ambele comisii. Mai e ceva ce vreau să vă spun acum, ca să nu uit mai târziu. Cred că dimineața va fi una foarte interesantă, dar și această după amiază. La sfârșitul evenimentului, la 5 fără un sfert în această dupamasă va exista o prezentare o prezentare a raportului la jumătatea termenului al unui proiect foarte important care are de-a face cu transportul eco ecoeficient și anume căi spre un uh, viitor uh, mai bun. E nevoie de soluții în ceea ce privește tehnologia, infrastructura, finanțarea, modele de afaceri. E clar că tot mai multă lume va locui în zone urbane, aceasta este tendința lumii în care trăim și de aceea e important să vedem cum evaluează infrastructura urbană și de ce politici, de ce tehnologie va fi nevoie, astfel încât cetățenii să poată să uh, aibă libertate de circulație în ceea ce privește urbanizarea. Vor exista mai mulți uh, vorbitori și domnul Ian Șipl, care este aici în primul rând, și aceste lucruri le veți auzi în această dupămasă și din nou veți avea posibilitatea să puneți întrebări. Comentariile dumneavoastră vor fi apoi incorporate în ultimul stadiu al cercetării pe care o facem. Sperăm că veți rămâne pe durata întregii zile aici și că veți participa activ. Mulțumesc! Um, Mulțumesc foarte mult. Cum am auzit, îl avem pe Shai Agassi aici cu noi. Îl avem și pe domnul profesor Paul Crutzen, care a primit premiul Nobel pentru chimie în 1995 pentru munca sa în ceea ce privește diminuarea ozonului iar uh, dumnealui ne va spune de ce e nevoie de, de toate aceste lucruri. Fiind un expert, ne va spune și despre niște soluții mai radicale în cazul în care toate lucrurile merg prost și nu funcționează, cum ar fi mașinile electrice ne va vorbi despre climă și cum putem modifica clima. Pentru unii dintre noi pare un gest extrem, dar cu siguranță domnul Cruță ne va explica de ce trebuie să luăm în considerare și o asemenea alternativă. Însă întâi vreau să-i pun o întrebare lui Shai. Tu te ocupi de mașinile electrice, compania ta, Better Place, se ocupă de sistemele care să facă posibil acest lucru. Știm că în Israel deja lucrurile se mișcă, Japonia e interesată, San Francisco. La începutul anului ai primit un mare vot de încredere de la un consorțiu de investitori e, o, vorba de o sumă de 50 de milioane de dolari cu siguranță e o încurajare foarte mare, mai ales că ideea ta e destul de nouă și ți-a venit aproape dintr-o întâmplare. Nu dintr-o întâmplare, ci tocmai încercam să răspund la aceeași întrebare cu care ne ocupăm astăzi, și anume cum putem avea o țară fără petrol. Dacă ne gândim la Europa și extindem această întrebare, putem spune cum putem gestiona, cum poate funcționa un continent întreg fără petrol. Voi trece direct la subiect și vă voi spune două lucruri. Unu, Că Europa într-adevăr va funcționa fără petrol și doi, Că va face acest lucru în mai puțin de 10 ani. Este inevitabil acest lucru. Și asta în principal pentru că petrolul a devenit o resursă scumpă. Nu din cauza schimbărilor climatice, nu din cauza poluării, nu din cauza faptului că toți ne gândim uh, la lucruri noi și la mașini uh, ecologice, ci pur și simplu pentru că petrolul a început la un preț de 10 dolari pe baril la începutul uh, acestui deceniu și a, ajuns să se, aproape să se dubleze prețul. Și a ajuns la chiar la 100 de dolari. Și dacă tendința continuă, se va ajunge chiar la 3-400 de dolari pe baril momentul în care petrolul costă 100 de dolari pe baril și în același timp o baterie litiu-ion a început deceniul la un preț de 200 de cicluri pe viață și încheie deceniul la 2000 de cicluri pe viață, există două tendințe. Una uh, crește uh, și alta scade cu aceeași viteză într-un deceniu. Și în momentul în care se pune problema ochinumilor de scară, nu vom avea doar o schimbare de acest nivel, ci chiar se va înregistra o creștere a accelerării cu care se schimbă aceste două tendințe. În momentul în care vorbim despre gestionarea, despre funcționarea unui continent fără petrol, trebuie să ne gândim la ce folosește Europa petrolul. 50% din petrolul folosit în Europa este folosit la transport cea mai mare parte este folosit de vehicule, de mașini conduse de consumatori. Vorbim despre urbanizarea Europei și trebuie să ne gândim și de unde provine petrolul pe care îl folosesc aceste mașini. Deși 40% dintre mașini sunt folosite în centre urbane, acestea consumă doar, acoperă doar 10% din kilometrii totali. Peste 40% din acești uh, kilometri sunt uh, acoperiți de persoane care nu trăiesc în centre urbane. Din păcate, pentru cei care locuiesc uh, la o oră de Frankfurt, de Paris sau de Londra, pentru aceștia nu există un transport în comun bun, de calitate și de încredere pe care să-l poată folosi. Realitatea este că majoritatea acestor kilometri sunt acoperiți în vehicule personale. Trebuie deci să răspundem la următoarea întrebare. Cum le putem da acestor persoane, acestor consumatori, o opțiune care să fie mai ieftină decât o mașină pe benzină și mai comodă, mai convenabilă, pentru a putea ajunge de acasă la serviciu și înapoi și în weekend acolo unde vor să ajungă. Asta este soluția, nu? Asta este cheia. Cei mai mulți dintre noi credem că mașinile electrice sunt uh, scumpe și nu sunt de încredere și ne e teamă de ce se va întâmpla dacă ni se termină bateria în drum spre, spre casă. S-ar putea ca acest lucru să pară logic. Însă, este exact opusul celor uh, căut, soluțiilor căutate de reprezentanții industriei. Consumatorii, în momentul în care intră pe piață, vor alege mașina cea mai ieftină și cea mai comodă pe care o găsesc și uh, plătesc apoi o sumă foarte mare pentru benzină. Repet, un consumator alege mașina cea mai ieftină și cea mai convenabilă pe care o găsește, fiind dispuși să plătească încă o dată prețul mașinii în benzină pentru a o putea folosi. Pentru mașinile electrice trebuie să fii dispuși să, plătesc, să plătești mai mult la început, dar să ai uh, apoi o economii pe parcurs. Însă acest lucru nu este ce își doresc uh, consumatorii. Mașinile electrice au fost considerate o alternativă. Până când uh, vehiculele electrice nu vor fi considerate mașini pur și simplu, modificarea nu va avea loc. Tehnologia există acum pentru a se produce o mașină cu care să poți conduce de la un capăt al altul al continentului, să ajungi de la Copenhaga la, la Milano, de la Milano la Madrid și înapoi la Copenhaga, la fel de comod, la fel de ușor, cu costuri mai mici, cu costuri de întreținere egale ca cele ale unei mașini pe benzină sau motorină. Aceste mașini noi vor fi produse și acest lucru este inevitabil dintr-un motiv foarte simplu cel mai mare producător de autovehicule din lume, China, care anul viitor va produce mai multe autovehicule decât Europa și Statele Unite la un loc, a rămas fără două lucruri, petrolul și aerul. Știu că aerul e un lucru ceva mai complicat decât petrolul. În momentul în care rămâi fără aer și rămâi fără petrol, ți se impune ceva. Să cureți aerul și să îți uh, rezolvi problema balanței comerciale și a dependenței de petrol. China s-a hotărât să meargă pe varianta vehiculelor electrice. Prin planificare centralizată au fost implicați 16 președinți de companii, toate companiile petroliere din China, toți s-au întâlnit și uh, liderii Chinei le au spus vom merge pe varianta electrică. Poftiți aici banii, găsit soluțiile. S-au alocat fondurile, există stimulente pentru consumatori. În momentul în care chinezii merg pe varianta electrică, Europa și Statele Unite au una sau două alternative. Europa poate să-și asume rolul de lider și să considere aceasta ca fiind o oportunitate financiară extraordinară, cea mai mare din ultimele decenii, de a schimba industria, de a, lua, de a fi înaintea celorlalți, sau Europa poate să aștepte și să lase China să preia rolul de lider pe industria globală a vehiculelor electrice. A treia alternativă nu există. Vreau să te întrerup puțin pentru că am o întrebare. Vreau să vă spun înainte că pentru cei care doresc uh, interpretare, aceasta este disponibilă. Uh, în uh, franceză, germană, italiană, olandeză, engleză, spaniolă, portugheză, maghiară, polonă și română. Puteți să vedeți numărul uh, canalului uitându-vă la numărul cabinei. Revenind la discuție, vreau să te întreb ce trebuie să facă legiuitorii europeni pentru ca aceste lucruri să se întâmple într-adevăr. Tehnologia, spui tu că există deja, că deja se produc baterii pentru vehicule electrice care nu se termină în mijlocul drumului. Care mai sunt obstacolele? Primul obstacol este scepticismul. S-a spus acest lucru în ultima vreme, iar și iar, în toată Europa. Scepticismul, ideea că aceste lucruri nu sunt realizabile, ne-a împiedicat să mergem înainte. Am analizat toate opțiunile, însă nimeni nu a venit cu o analiză mai bună decât uh, niște investitori care au luat decizia de a investi într-adevăr în aceste mm, fabrici. Ați vorbit despre acest consorțiu condus de HSBC. Unii membri ai echipei au contribuit la această investiție și au analizat totul în 55 de întâlniri în decursul unui an și s-au, ajuns la două concluzii. Da, sistemul va funcționa. Doi, este un plan de afaceri extraordinar. Pentru că funcționează nu doar din punct de vedere al tehnologiei, ci și din punct de vedere al afacerii. Printre partenerii, în afară de HSBC, mai este și Morgan Stanley. Dacă avem un sistem viabil din punct de vedere financiar și avem acum și vehiculele și avem dovada că acest sistem funcționează, în ianuarie veți putea veni la un aeroport din Israel și veți putea conduce de la aeroport în orice punct al țării, punând pur și simplu degetul pe hartă, oricâte ore aveți nevoie într-un vehicul electric. Prima întrebare, cât de departe poate să ajungă o, o mașină electrică? Asta nu depinde de dimensiunea bateriei, ci de infrastructura existentă. În Danemarca există același fenomen, ceea ce înseamnă că el nu apare doar în Israel, ci că este un fenomen european. S-a pus întrebarea cât ar costa uh, construirea de infrastructură și răspunsul primit de la Danemarca și la Israel a fost următorul. Noi am acoperit întreaga țară cu infrastructura cu um, prețul de 150 de milioane de dolari echivalentul uh, costului mm, benzinei pentru șase zile în Israel. Rețeaua aceasta este suficientă pentru a acoperi întreaga țară și pentru a o scuti de consumul de petrol. O parte a petrolului va fi suficientă pentru a acoperi întreaga țară. Avem acum soluții care arată că acest sistem va funcționa și că Europa poate scăpa de petrol la costul, un, uh, pe, costul uh, benzinei pentru o săptămână. Ați vorbit despre scepticismul investitorilor. Ce se întâmplă cu politica europeană? Care credeți că este domeniul cel mai important pentru ca Europa să, să se unească din acest punct de vedere? Ați spus chiar dumneavoastră în momentul în care ați arătat ce limbi se vorbesc aici. În China nu este nicio diferență între o provincie și alta. În Statele Unite există o politică federală care susține toate statele. Europa trebuie să înțeleagă, în primul rând, că e vorba de o planificare centrală, transeuropeană, că nu există granițe mm, care ar putea bloca procesul dacă Germania are o politică diferită față de Olanda, dacă prizele au formate forme diferite, dacă standardele de securitate sunt diferite, atunci Europa se va bloca în partea de planificare și de faptul că nu va reuși să facă economii de scară și producții la nivel mare. În primul rând, Europa trebuie să transmită clar consumatorilor și producătorilor mesajul clar că există o strategie unică ce trebuie să se aplice pe tot continentul. Odată ce se decide acest lucru, Europa va putea să își asume rolul de lider în această schimbare. Iată un lucru extraordinar de care oamenii nu-și dau seama. Folosim o mașină franțuzească în Israel cu, uh, cu piese germane, cu o baterie produsă în Portugalia, uh, cu alte piese produse în Turcia, care deși nu este în Uniunea Europeană, este totuși în Europa, parțial. Toate acestea se întâmplă în Europa astăzi. Strategia nu va aduce beneficii unui producător sau altuia, ci întregului continent. Un lucru pe care nu l-ați menționat și cred că multă lume se întreabă este următorul. Bun, vehiculele electrice folosesc curent electric. Dacă curentul nu provine din resurse regenerabile. Și cu siguranță nu va fi așa. Atunci, într-adevăr, aceasta este o soluție ecologică. Într-adevăr, este un bun plan de afaceri, dar asta nu înseamnă că e și o soluție bună pentru mediu. Am trei răspunsuri pentru această întrebare. Cel mai simplu este că în momentul în care petrolul în momentul în care renunți la petrol și există o priză care leagă mașina ta de rețeaua electrică, uh, se găsesc o grămadă de soluții pentru a genera curent electric. Cel mai bun lucru pentru rețeaua electrică este să existe un, um, o stocare în rețea distribuită adecvat pentru că în acest moment se poate folosi, în acel moment se va putea folosi uh, și curentul produs prin uh, uh, mijloace alternative, surse regenerabile. Dacă ne uităm la distribuirea bateriilor în rețea, important este ca mașinile să poată fi încărcate între 10 seara și 6 dimineața. Dacă se pun, dacă se introduc bateriile în rețea, se poate folosi mult mai mult energia iuliană. Asta se întâmplă în Danemarca. Se ajunge la capacitatea totală fără stocare pe rețea. Se mai întâmplă un lucru. Dialogul se îndepărtează de realitate. Trebuie să renunțăm și să reducem emisiile de dioxid de carbon, dar și emisiile toxice pentru Uh, sol. O mașină fără țeavă de eșapament, cu siguranță, um, produce mult mai puține emisii. În momentul în care te bazezi pe petrol, Uh, emisiile au un drum foarte clar, de la pompă la țeava de eșapament. Lucrurile pe care le menționam la început nu se întâmplă din cauza ecologizării Europei, ci din motive strict economice. În momentul în care un vehicul electric va fi mai ieftină decât o mașină pe benzină veche de 3 ani, cu siguranță că va, se va alege mult mai des mașina electrică. Dacă întreb consumatorii dacă vor o soluție ecologică, unii spun că da, alții spun că nu. Dar dacă îi întreb dacă vor o mașină nouă sau una veche, 99% o să spună că vor o mașină nouă. Între 2015 și 2020, tendințele se vor schimba în Europa și se vor schimba în mod accelerat. Înainte să vă dau cuvântul dumneavoastră pentru eventuale întrebări sau comentarii, vreau să te întreb, Shai, ce părere ai despre alte soluții? Tu prezinți o soluție, dar ce se întâmplă cu vehiculele pe hidrogen sau pe metanol? Se va vorbi și despre aceste lucruri. Oare aceste soluții pot să coexiste, să funcționeze împreună cu mașinile pe care promovezi tu? Să începem de la problema consumului de petrol. Există diferite tendințe din acest punct de vedere, diferite segmente. Dacă ne uităm la un avion, de exemplu, sigur că nu ne putem uh, gândi la soluția ca avioanele să schimbe bateria când sunt în timpul cursei. Suntem realiști, nu ne închipuim așa ceva. Însă trebuie să înțelegem că există și transport pe distanțe lungi, există camioane care folosesc în continuare produse derivate din petrol și probabil că acestea vor folosi în viitor o altă moleculă, biocombustibil, metanol sau hidrogen, asta rămâne de văzut. Însă până când rezolvăm problema mașinilor pentru consumatori, sedanul de clasa B, C sau D, nu am rezolvat nimic. Pentru că aici este grosul problemei. Nu uh, venim cu soluția pentru celelalte segmente de transport. Ne gândim la autovehicule. Dacă ne gândim la distribuția electronilor sau la distribuția de alte molecule, din păcate pentru alte segmente există soluția numită rețea electrică. Um, becul electric a fost inventat pentru a se scăpa de consumul de petrol. În momentul în care s-a inventat uh, becul electric, a început circulația electronilor și s-a construit această mașinărie imensă, rețeaua electrică, ce funcționează și acum la 100 și de ani mai târziu. Tot ce trebuie să facem este să conectăm această rețea electrică cu mașinile consumatorilor. Acesta este singurul lucru de care este nevoie. Asta și schimbul de baterii, astfel cu aceste două soluții uh, mașinile electrice vor fi mai accesibile. Nimeni nu poate pretinde că este mai ieftin să construiești sisteme de distribuire, distribuție pentru hidrogen decât să mai prelungești rețeaua cu încă un metru până în uh, parcare. Dacă spune cineva așa ceva, înseamnă că au cu totul alte date decât noi. indiferent dacă vorbim despre o moleculă de hidrocarburi sau de o combinație cu, de hidrogen cu alte, alte molecule, problema este tot legată de distribuție. Pentru că suntem la Comisia pentru analizarea opțiunilor în domeniul științei și tehnologiei, știința se referă la a scoate hidrogenul din această ecuație. Mulțumesc foarte mult. Sigur că întrebarea este ce soluție se va alege. Încercăm să, să analizăm toate aceste opțiuni. Vă întreb acum pe dumneavoastră dacă aveți întrebări sau comentarii pe care ați dori să le adresați lui Shai. Vă rog să vă spuneți și numele. Vom lua două sau trei întrebări și le vom adresa panelului. Domnule, vă rog să vă spuneți numele și întrebare. I'm from, from Ireland. Uh, James Canton este numele meu, vin din Irlanda și ai argumentele economice și ecologice pe care le prezinți tu sunt foarte clare, însă, având în vedere că există o inerție pro-motoare pe combustie internă, deși s-a făcut cercetare și dezvoltare de peste 100 de ani, cred că este nevoie de un, o schimbare importantă care să atragă după sine uh, schimbarea despre care vorbești tu. Sigur că și legiuitorii au un rol important. Însă uh, schimbările în legislație vor întâmpina rezistență din partea reprezentanților tehnologiei ce reprezintă motoarele combustie internă. Ce strategii crezi că se pot folosi uh, Uh, de către organizația ta și de, către partenerii tăi pentru a trage de partea voastră protagoniștii din acest sector și să-i convingeți de această nouă paradigmă. Și înainte de a răspunde, mai este un domn care dorește să adreseze o întrebare, domnul Prodi. Foarte scurt, uh, disponibilitatea litiului. Aceasta este o problemă. În al doilea rând, nu sunt de acord cu ideea stocării de energie în baterii, pentru că asta presupune o pierdere de energie în momentul uh, uh, terminării duratei de viață a bateriilor. ar însemna să recurgem la o rețea diferită față de cea folosită în distribuția mm, obișnuită și sigur că trebuie să se vină cu completări și energie eoliană și din alte surse. Mulțumesc. O să mai luăm câteva întrebări imediat. O întrebare politică, pe de parte, și una ceva mai tehnică. Am văzut că există o rezistență din partea industriei autovehiculelor legat de eficiența combustibililor. Întrebarea este cum putem debloca acest sistem și care este strategia voastră? Voi răspunde la ambele întrebări, sunt foarte interesante amândouă. Cred că aveți dreptate. Părțile interesate se află acum în negare. Am văzut că așa se întâmplă de ceva vreme, au pun această rezistență. E important aici să știm rolul pe care îl joacă China. China s-a trezit într-o dimineață și a spus că motocicletele care circulă în oraș nu mai au voie să circule pe bază de benzină. China a trecut la biciclete electrice, la motociclete electrice și a devenit peste noapte primul producător de asemenea vehicole în lume. Dacă ești Harley Davidson, Poți să ai câte reprezentanțe vrei în Beijing, nu contează să ai oricâte motociclete acolo, ele nu au voie să circule. Poți să fie o firmă oricât de mare, nu contează. China a anunțat că așa vor sta lucrurile în viitor. A spus că în marile orașe, dacă ai o mașină, va trebui să alegi o zi din, ce, din zilele lucrătoare în care nu vei putea circula cu mașina o zi da, o zi nu, până la urmă se va ajunge în situația în care vor spune nicio mașină pe benzină nu mai poate circula. Probabil nu se va întâmpla așa, dar în China nu prea au de ales. Piața din China, înainte era una mică, acum e de două ori mai mare decât piața mașinilor în Europa. Când au produs aceste mașini, când produc aceste mașini în China, primesc foarte multe ajutoare, mai mult decât oriunde în lume și ei pot deja să le fabrice. Odată ce se va întâmpla acest lucru, fie vor fi făcute autovehiculele în Europa, fie exportate. La fel se va întâmpla și pentru SUA. China, Europa sau uh, Statele Unite pot să fie promotorii acestei transformări. Am auzit mai multe argumente aici, în acest Parlament, în ceea ce privește ce înseamnă emisii reduse în la un automobil. Indiferent de câte grame vorbim, se vine totdeauna cu același argument. O persoană intră într-un bar unde e interzis fumatul. Intră o persoană și spune nu voi fuma un pachet întreg, ci doar o jumătate din pachet. Însă, în momentul în care s-a interzis fumatul, s-a interzis, indiferent cât ai fi vrut să fumezi, pur și simplu nu ai voie și cu asta s-a terminat povestea. Observăm că există aceste opțiuni. Însă acestea vor deveni o chestiune importantă pentru state, regiuni, pentru primari. Probabil primarii, să zicem, din Londra vor spune că nu vor accepta asemenea autovehicule. Probabil ei vor lua aceste decizii și odată ce există o alternativă, piața se va schimba și ea. Ce e interesant e următorul fapt, că în cazul oricărei industrii facem lobby pentru a-i proteja pe cei care există deja în loc să ne gândim la viitor. Acum zece ani, Sony a avut o decizie foarte importantă a zis că trebuie să se închidă Napster. Atunci Sony avea un mare procent din industria muzicală. Exista o firmă numită Walkman, nu știu dacă vă amintiți, Walkmanul era foarte important când uh, a intervenit tehnologia MP3, au venit cu niște soluții hibrid. Luați această tehnologie, pe un CD, puneți pe un CD acasă și îl veți putea pune în Walkman, dar mai e nevoie de un instrument adaptat la Walkman. Deci vorbim aici de lobby și de anumite eforturi. Sony a pierdut mult din această piață. Ultimul Walkman s-a produs acum câțiva ani. Dacă mergeți pe Fifth Avenue la magazinul lor, veți vedea că există mai multe aparate Sony decât iPod-uri. Câteodată trebuie să fii atent ce îți dorești. Dacă faci lobby pentru lucruri potrivit, poți să, lucruri nepotrivit, poți să câștigi, ați pierzi afacerea. Doar să-ți pun o întrebare. Vreau să mai discutăm un puțin despre acest punct. Ce ne spui de fapt? Te-ai folosit de exemplul Chinei. China nu e o democrație. Spui următoarele, trebuie să avem niște obiective mai precise. Avem un obiectiv, un obiectiv pentru care ecologiștii au lucrat foarte mult, ei uh, cer o reducere mult mai mare a emisiilor de dioxid de carbon. Însă e asta singura soluție merită să încercăm să-i câștigăm de partea noastră pe, anumite, pe anumite, anumite părți din industria autovehiculelor, să le dăm o țintă și să-i forțăm să se schimbe. Eu nu spun că Uniunea Europeană trebuie să se adapteze, să aibă același plan pentru toți membrii Uniunii Europene. Nu putem schimba China, nu putem face să devină o democrație. China are un proces pe care îl urmează, care îi decide viitorul. Acel proces nu se va schimba, cum nu se va schimba nici acest Parlament. China a luat o hotărâre. Asta e vestea importantă. Când China ia o hotărâre, ținând cont de faptul că sunt de două ori mai mari decât Uniunea Europeană în ceea ce privește piața, o piață de consum, acest lucru va va funcționa pe baza a ceea ce produc companiile de autovehicule. Și asta nu putem schimba. De aceea trebuie să începem să ne facem planuri pentru viitor. Nu putem să ignorăm, nu putem ignora China Companiile de automobile nu pot ignora China. În China există acum o companie care e parteneră General Motors și produc o mașină foarte populară. Ea costă 8.000 de dolari, prețul la consumator. Chinezii pot să transforme această mașină astfel încât ea să fie electrică cu un suprapreț de 1000 de dolari. Doar 1000 de dolari și ea devine electrică în plus, astfel încât ești motivat să îți cumperi un autovehicul electric. Și ei fac acum astfel încât această mașină să fie gratis și fac acest lucru foarte repede. Trebuie să ne gândim la toate aceste elemente când ne gândim la industria automobilistică peste patru ani, pentru că, iată, această mașină va fi disponibilă în patru ani. În patru ani, China ar putea să fie în totalitate electrică, să folosească doar mașini electrice. Și asta în câțiva ani. Așa că e nevoie de un plan industrial bazat pe știință și pe economie pentru Europa. Pentru că Europa, Doamne ferește, să piardă industria autovehiculelor. E 20% din producția de pe continent. Nu e o glumă, nu e vorba de pierderea războiului MP3. Aici a pierdut doar uh, industria muzicală. Dar dacă pierdem industria vehiculelor, pierdem 20% din producție. Trebuie să facem niște verificări, să verificăm știința, economia. Exact cum face și HSBC. Trebuie să analizăm și să luăm o decizie pentru a înțelege ce se va întâmpla dacă facem așa, ce dacă nu. Să ne întoarcem acum la întrebarea domnului Prodi. Dumneavoastră ați fost, ați fost uh, sceptic în ceea ce privește știința, rolul bateriei de a acumula energie. Pe mine mă îngrijora tocmai problema cu disponibilitatea litiumului. Potrivit unui sondaj din Statele Unite, făcut de Guvernul Statelor Unite în ceea ce privește, Joel, în ceea ce privește bateriile pe care le avem astăzi, se pare că există destule rezerve de litiu în întreaga lume pentru 3 miliarde de baterii pentru mașinile electrice. Știm astăzi că există îmbunătățiri tot la 10 ani în care aceste cifre se dublează, adică se înjumătățesc kilogramele bateriei pentru același număr de ore. Înseamnă că va fi suficient pentru acest secol. Litiu se poate recicla spre deosebire de petrol, care nu mai poate fi reciclat din atmosferă. Aici avem o portiță astfel încât putem să avem o rezervă infinită de litiu din rezervele care există deja astăzi. Să punem puțin lucrurile în perspectivă. O mașină cu o baterie de 12.000 de dolari avem o anumită cantitate de litiu. Dacă lucrurile ar sta așa, atunci am avea 250 milioane de litri de litiu pentru întreaga Europa. E vorba de, de o comparație cu petrolul. Litiu este unul dintre cele 35 cele mai comune elemente chimice din natură. Este o componentă care se găsește în universul nostru și, și în ocean există o mare cantitate de litiu. E un derivat din foarte multe produse. Acum în ceea ce privește stocarea energiei. Știm cum să producem electricitatea sub diferite forme. Cum ați spus și dumneavoastră, există o dorință de a echilibra diferitele tipuri de energie, de a le folosi în comun. În locuri unde există energie eoliană sau uh, alte tipuri de energie, uh, e nevoie să stocăm energia, fie ea solară eoliană, însă costul acestei stocări este de cinci ori mai mare decât cel al electricității pe kilovatoră. Dacă folosim doar bateria pentru a stoca energia, va fi foarte scump. Însă dacă bateria este folosită pe astfel încât o mașină să funcționeze, adică se înlocuiește petrolul, atunci avem deja o alternativă mult mai ieftină. În comparație cu orice, orice tip de electricitate, bateriile sunt scumpe, dar în comparație cu petrolul sunt ieftine. Și asta, asta pentru că petrolul este de cinci ori mai scump decât orice alt combustibil fosil care există astăzi. Deci de cinci ori mai uh, scump decât, decât uh, cărbunele, dar de cinci ori mai ieftin decât petrolul. Deci de aceste lucruri trebuie să ținem cont de costul pentru a genera. Mulțumesc! Cine mai dorește să pună întrebări, poate să o facă acum, întrebări sau comentarii. Avem un domn acolo, unul acolo și încă în două părți. Bun. Cred că vă vom împărți puțin în acest caz. Mă scuzați dacă ați ridicat mâna unul înaintea la îi voi lua pe cei mai apropiați de mine și după aceea vor urma și ceilalți. Vă rugăm să vă prezentați. Sunt Miguel Toledano de la Calin International. Există vreo oportunitate pentru industria de telecomunicații în ceea ce privește mașinile electrice și asta în afară de rețeaua electrică. Mulțumesc! Să reținem această întrebare și acum domnul de aici. Wilfred Aspinall. Eu sunt interesat doar din punct de vedere al consumatorului. Nu am văzut mașinile de afară, dar îmi place foarte mult să-mi conduc uh, Jaguarul, un diesel cu 3 litri Dumneavoastră susțineți aici că ar trebui să cumpărăm mașini electrice, dar mie mi se par niște mașini pentru invalizi. De ce ar trebui să conduc o asemenea mașină? De ce va trebui să-mi încarc mașina tot la 100 de mile dacă vreau să merg pe o distanță lungă? Ați vorbit despre China și Shirin ne spunea că Până acum, noi suntem o democrație, unii probabil nu ar fi de acord nici cu acest lucru, însă întrebarea e cum le vom face pe statele membre să renunțe la toate taxele pe care le primesc pentru benzină. Vor exista alte taxe legate de electricitate. Facturile noastre vor crește și consumatorii vor avea foarte mult de suferit. Mulțumesc foarte mult. Mai primim o întrebare din spate de acolo și apoi ne întoarcem la domnul din față. Cineva din spate, există niște studenți în sală. Cred că doreau să pună întrebări, nu? Ba da, acolo în spate. Mă numesc Clara Dimbăc. Sunt de la Universitatea de Științe Aplicate din Salzburg. Nu credeți că e o utopie să vorbim despre energie ecologică? Foarte multă energie vine încă de, de la centralele nucleare. Să îl întreb întâi pe Șai. Să ne oprim la întrebarea legată de jaguarul domnului. Cred că a spus ceva important. Eu nu dețin un jaguar, dar înțeleg că foarte mulți oameni au acest sentiment, se gândesc uh, de ce să conduc ceva ce va merge mai încet decât orice altceva pe șosea. Trebuie să vă gândiți și la acest aspect, nu? Dacă aruncăm o privire înapoi și vedem ce spunea industria, nu ar trebui să conduceți repede, trebuie ca mașinile să aibă dimensiuni mai mici și dacă, ajung, dacă e vorba de un accident, atunci păcat, a, asta e, mașinile trebuie să fie tot mai mici, ne pare bine că te-am cunoscut. În ceea ce privește mașini pentru invalizi, totul s-a terminat când s-a introdus o mașină sport în ultimii ani, numită Tesla. Tesla este o mașină sport care merge de la 0 la 100 de km pe oră în 3,9 secunde, costă mai puțin decât uh, un Ferrari sau o mașină Bugatti, este o mașină în totalitate electrică și ajunge la 400 de kilometri. Este o mașină scumpă, dar la fel e și un Bugatti și, și Jaguarul pe care îl conduceți dumneavoastră e scump observăm că mașinile electrice deja încep să apară. Prima mașină care a ieșit pe piață este o mașină sub 10 secunde. Întrece mașina Renault Fluence în ceea ce privește accelerarea cu o rație de 2 la 1. Este o mașină atât de rapidă încât atunci când am testat-o în uh, Israel, mașina pe diesel care se folosea în comparație a rămas foarte mult în urmă din cauza acestei viteze de accelerare. Și mie îmi place foarte mult să conduc și exact asta vrem noi să vedem șoferii o accelerare foarte rapidă. De ce e frică industriei de mașini electrice? Din următorul motiv poate exista nu numai această viteză maximă, se pot pune două motoare, unul în spate, unul în față. Astfel îți dublezi performanța mașinii cu un cost de 3000 de euro. Pentru a dubla performanța unei mașini pe diesel vorbim de 40-50 de mii de euro în plus. Și asta pentru a înjumătăți viteza de la 8 secunde la 4 secunde cu o mașină electrică dai doar 3.000 de euro în plus și normal acest lucru va afecta industria autovehiculelor. Acest lucru va veni din va, de acest lucru vom beneficia prin mașinile electrice. Am avut foarte mulți uh, vizitatori la centrul nostru din Israel în ultimele luni și ei încercau mașina, ziceau nu, asta nu e mașina bunicii. Majoritatea cel, acelora care au o mașină sport vor fi și ei uimiți. E o mașină rapidă și care nu face gălăgie. Un al doilea lucru. În ceea ce privește impozitarea, Europa are, se uită la două aspecte Europa importă majoritatea petrolului. Balanța comercială așa arată, se importă foarte mult petrol și acesta se arde. Am putea la fel de bine să ardem bagnotele euro. Dacă se putea face acest lucru, exact la fel ar fi stat lucrurile. Primul lucru pe care îl văd în orice țară, cu orice lider cu care vorbesc, e următorul. Găsește o cale prin care să se oprească această pierdere nu pot taxa OPEC-ul. Orice aș face, acești bani nu-i primim niciodată înapoi. Ci avem nevoie de o modalitate prin care putem să conducem la fel de mult, dar mașinile să rămână în granițele noastre și atunci vom vedea care e nivelul de impozitare. Să ne întoarcem la descoperirea electromagnetismului. Maxwell a descoperit acest lucru și apoi a chemat uh, un uh, economist să verifice lucrurile. I-a arătat ce se întâmplă cu magneții, care e întregul efect și a întrebat ce vom face cu această descoperire? Răspunsul a fost nu am descoperit încă, dar într-o zi o veți impozita. Și ajungem exact în acest punct, adică vedem care ar fi opțiunea pentru Europa. Impozitarea benzinei are acum probleme. Dacă conduci o mașină veche, atunci nu e deloc eficient. Nu ai bani să cumperi o mașină mai nouă, așa că plătești mai mult pe kilometru decât cineva care are un Prius nou pentru că ei plătesc mai puține taxe pe kilometru. Ei nu plătesc pentru drum, plătesc pentru litrul de benzină ce am făcut în cazul mașinilor electrice. Am dus lucrurile la extrem. Nu există o impozitare pe șosea. Noi arătăm doar faptul că există probleme și în modul tradițional de taxare și trebuie să se ajungă la o taxare pe șosea. Da, e, acum trebuie să se ocupe această problemă, pentru că există deci acum o mare diferență între un Jaguar și un Peugeot care, care merge un alt număr de kilometri, dar folosește încă același, aceeași litri de benzină trebuie să se taxeze la kilometru. La kilometru, indiferent de mașină electrică sau uh, pe combustibil, prin orice formulă ne dorim. Ora din zi, ziua din săptămână, locul din țară, situația de pe șosea, se poate taxa prin orice modalitate vă doriți. Și dacă se va întâmpla așa, atunci acest sistem va fi implementat peste tot se vor număra acești kilometri, va exista o formulă făcută de guvern, de guvernele federale, de orașe, fără ca guvernul să afle unde exact ai condus. Interesant. Vom răspunde și la celelalte întrebări. Scrieți și mașina Tesla pe lista pentru Moș Crăciun? Nu încă. Bun, mai avem încă două întrebări. Eh, studenta din eh, Salzburg în ceea ce privește eh, energia nucleară. Întâi aș vrea să mm, răspund la cealaltă întrebare care s-a pus. Pentru ca această soluție să funcționeze, trebuie să existe o rețea, o mașină conectată la rețea. Dacă adăugăm 750 de milioane de dispozitive noi care merg, care funcționează în permanență, și adăugăm și conexiunea de acasă și conexiunea de la serviciu. Uh, asta înseamnă trei dispozitive pe fiecare mașină. Dacă conectezi aceste dispozitive la rețea uh, și există 750.000 de ecrane care îți arată nu doar unde te afli tu, ci și unde se află toți prietenii tăi de pe Facebook, vă dați seama ce șansă extraordinară este aceasta. Probabil că va fi cea mai mare invenție de la telefonul mobil pentru industria telco. Sunt uh, reprezentanții companiilor care încearcă să încheie acorduri de parteneriat cu noi pentru, tocmai pentru a exploata această șansă. Dacă vorbim despre uh, energia nucleară, cred că această discuție este de natură religioasă, în sensul că uh, nu are rost să discuți de unde vine electronic și eu, unul, sunt ateu în ceea ce privește energiile regenerabile. În anumite regiuni există capacitatea de acces și în timpul nopții, ceea ce înseamnă că fiecare vehicul poate fi uh, conectat și poate avea energia de care are nevoie fără a folosi petrol, fără a folosi energie nucleară. Și acest lucru se va întâmpla. Nu poate fi împiedicat. Electronii nu vor mai fi trimiși în Germania și atunci Germania va trebui să-și găsească o altă sursă pentru curentul electric și va folosi inevitabil centralele nucleare. Nu vrem să intrăm în această discuție. Noi vom uh, achiziționa uh, și vom merge pe mâna regenerării uh, și a energiilor regenerabile. Ne-am angajat să construim câmpuri petroliere virtuale și să achiziționăm turbine eoliene, rezultatul fiind o amprentă carbon zero consum de petrol zero, un uh, câmp petrolier uh, virtual care va funcționa la nesfârșit. Știu că este un domn care a avut multă răbdare acolo și încă un domn aici și Malcolm după aceea. Vă rog să vă spuneți numele și întrebarea. Mulțumesc foarte mult. Eu sunt de la Corporația Europeană pentru Știință și Tehnologie de la Bruxelles. Deja ați vorbit despre litiu, despre problema litiului și ați explicat creșterea pieței din China, pieței și a mobilității în China. Ce părere aveți despre epuizarea resurselor de elemente chimice și despre situația comparabilă din acest punct de vedere în China, Europa și Statele Unite? Mulțumim încă o întrebare aici. Brian Heap de la Cambridge. Mulțumim foarte mult pentru prezentarea. Eu conduc un Prius și abia aștept să trec la o mașină electrică. Conduc uh, această mașină în 2004 și îmi place foarte mult. Însă mă îngrijorează faptul că primarul Londrei uh, renunță la stimulentele pe care le-a dat până acum să conduce mașini în Londra. Poate că va veni în schimb cu stimulente pentru a conduce vehicule electrice în Londra. Uh, întrebarea mea se leagă de cea a domnului Prodi, pentru că mă întreb de unde vom obține toată această electricitate. Mâine are loc o ședință, o întâlnire aici la Parlament cu privire la fuziunea nucleară. Acesta este un domeniu foarte problematic pentru mulți dintre noi, pentru că lucrurile nu s-au lămurit. Nu se știe dacă mm, energia obținută este într-adevăr uh, mai mare decât cea consumată. Aș vrea să ne referim la energia solară uh, acumulată în Sahara. Această energie poate fi acumulată și poate fi transferată într-o rețea paneuropeană. Asta face un uh, grup de la Comitetul Consultativ al Academiei de Științe Europene. Asta a recomandat acest grup ca rezultat al, uh, pentru a face față cererii în Europa. Sper că ne vom uh, întoarce la CSP în momentul în care Uh, la energia solară. O să-i dau cuvântul și lui Malcolm, dar înainte de asta aș vrea să văd dacă mai e cineva cu întrebări arzătoare, pentru că să știți că va trebui să ne oprim, pentru că trebuie să-l ascultăm și domnul profesor Cruță. Bine, vom reveni, deci mai sunt încă două întrebări, trei chiar. Malcolm. Două lucruri aș vrea să spun. În primul rând, Shai, ai menționat uh, ce se întâmplă în China, ceea ce este important. Mă întreb dacă ne poți spune dacă planul guvernului chinez implică schimb, o infrastructură bazată pe schimbarea bateriilor, ceea ce este elementul cheie din pachetul tău tu spui că problema autonomiei trebuie rezolvată prin schimbarea de baterii. Asta este interesant la propunerea ta. Asta are de gând să facă și guvernul chinez în planurile sale legate de vehiculele electrice. Ar fi important să știm acest lucru, deoarece tehnologia cu siguranță că va merge înainte, însă schimbarea bateriilor este un element esențial. Apoi, în ceea ce privește faza de tranziție, așa cum ai spus, faza de tranziție în care lumea are siguranța că va putea călători și își va putea schimba bateria mașinii atunci când este nevoie, este o problemă a viitorului. Într-o fază de tranziție, tehnologii cum ar fi hibridul care se bagă în priză, uh, există posibilitatea de a cumpăra un vehicul care se încarcă peste noapte pentru a reduce dependența de rețeaua de electricitate. Săptămâna trecută am condus un Jaguar ecologic, un motor de 1,4 litri și uh, este o mașină extraordinar de rapidă și de fiabilă. Însă aceasta cred că este o tehnologie intermediară în care se rezolvă problema autonomiei folosindu-se rețeaua de pompe și stații de benzină existentă. Sunt foarte multe lucruri la care trebuie să răspund și ai și vor urma încă trei întrebări. Haideți să încercăm să grăbim puțin lucrurile. Ce, să răspundem întâi la primele două întrebări, ce se întâmplă cu epuizarea resurselor naturale și Mm, de unde provine electricitatea, curentul electric, n-ar fi mai bine să folosim energia solară? Trebuie să ținem minte că, să, să nu uităm faptul că în momentul în care uh, am permis Chinei să reducă costurile mineritului, resursele au devenit, s-au, împun, s-au împuținat. Dacă alte țări nu doresc să ajungă în această poziție, ar trebui uh, să redeschidă minele din care se exploatează elemente rare, pentru că ele au fost abandonate. E un aspect legat de comerț mai degrabă decât de știință. Te întrerup puțin. Păreți cam sceptic. Cred că mai aveți o întrebare legată de cea dinainte. Da, Așa cum ați spus, China acoperă 97% din producția de elemente rare. Și asta pentru că aceste elemente sunt accesibile în China. În Europa și în Statele Unite nu există nicio strategie în prezent pentru a se reveni la industria minieră și pentru a rafina aceste elemente exploatate. Și la asta se referea întrebarea mea. Nu există un fenomen de retragere în acest sens? Încă o dată, dacă există un mecanism comercial care îți permite un echilibru cu China, te bazezi pe acest mecanism. Și așa se întâmplă în multe regiuni. Tocmai trimitem una, a doua tranșă de sateliți pentru a avea două sisteme GPS, pentru că ne teamă că americanii nu ne vor lăsa să folosim sistemul GPS în anumite cazuri. Acum, mineritul pentru extracția de elemente rare e, e o problemă asemănătoare. Dacă nu Uh, poți folosi soluția existentă în prezent, trebuie să te gândești la o soluție alternativă. Sunt multe metode de a, folosi, de a rezolva problemele comerciale și printre ele se numără un sistem de stimulente. De unde o să, vină, o să provină electricitatea folosită? Întrebarea ca să vedem despre ce cantitate de electricitate vorbim. Dacă toate mașinile ar trece la sistemul electric mâine dimineață în Europa, 10% din electronii produși ar fi folosiți pentru aceste mașini. Dacă spunem că în următorii 10 ani trebuie să adăugăm uh, 1% de energie regenerabile rețelei din Europa, de orice tip, nici măcar nu ar ajunge pe prima pagina ziarelor. De asta avem nevoie. Avem nevoie de 10% în următorii 10 ani pentru ca toate mașinile din Europa să folosească energie regenerabilă. Care ar fi această sursă? Sunt de acord cu dumneavoastră. Majoritatea energiei pe care o folosim acum pe planetă vine de la soare. Soare în prezent sau soare din trecut. Să ne producem uh, propria energie este un scenariu destul de puțin probabil. Iarăși ajungem la discuții de natură religioasă, unii fanatici și închipuie că ne putem crea propriul soare. Nu, nu e vorba de cofuziune, e vorba de fuziune nucleară, e cu totul altceva. Nu e deloc o discuție religioasă. Aici, întrebarea este ca, în ce măsură în instituțiile europene uh, finanțează fuziunea nucleară, dar nu finanțează deloc uh, uh, concentrarea de energie solară. Concentrarea de energie solară, CSP, există de mult timp. În Israel există o companie care a folosit această energie și a introdus-o în sistemul de producție în masă acum mulți ani. A fost pe pragul, falim, pragul falimentului, falimentului. Aceeași, același sistem se folosește acum pentru a construi o centrală imensă în California. Deja nu mai e vorba de știință, e vorba de tehnologie dovedită și întrebarea se pune dacă se poate fabrica și folosi acest sistem la prețuri uh, accesibile. E nevoie de voință politică pentru asta. Eu cred mai degrabă în uh, capitalism Până la urmă, este o curbă a costurilor care uh, scade în cazul CSP. La fel s-a întâmplat și cu panourile solare. La un moment dat, uh, acest cost va scădea suficient încât să ajungă la un nivel accesibil sau asemănător cu energia provenită din surse convenționale. Și se va folosi această energie pentru că este ieftină, nu neapărat pentru că este ecologică. Dacă guvernele doresc să accelereze acest proces care se va întâmpla oricum, rămâne de văzut. În ultimii ani, Germania uh, a înregistrat cel mai multe panouri solare din, de pe continent. Asta nu pentru că în uh, Germania ar fi foarte multe zile însorite. A fost uh, pur și simplu o politică a guvernului care permitea deducerea fiscală a respectivelor investiții. Dacă se dorește folosirea sistemului CSP, el, uh, acest sistem va fi oricum mai ieftin uh, sau aproape la fel de ieftin ca și combustibilii fosili și va fi preluat oricum. Să trecem mai departe la ce a spus Malcolm. Pe el îl uh, interesează tehnologia pentru baterii. Și dacă guvernul chinez preia aceeași idee și apoi legat de faza de tranziție, ce viitor credeți că va exista aici? Cred că uh, chinezii spun următorul lucru. Încărcarea unei mașini este o combinație a experienței consumatorilor și a capacității rețelei. Nu e vorba neapărat de tehnologia bateriilor. Un consumator nu o să stea pe autostradă 10 minute la o oră să-și încarce mașina. Asta nu mai e mașină, e autobuz. Dacă conduci pe autostradă și la fiecare oră trebuie să stai 10 minute să bei o cafea și pe urmă să te întorci la mașină și pe urmă iar să mai mergi 50 de minute să te oprești, pentru că în curând va trebui să oprești la fiecare jumătate de oră ca să elimini cafeaua băută. Nu e o soluție. Trebuie să găsim o soluție în care, prin care uh, șoferul să poată conduce pe autostradă cam la fel cum face cu mașinile pe benzină sau motorină. Cam la două, o să fie o autonomie de aproximativ 200 de kilometri cu timp de așteptare de 1-2 minute după acești 200 de kilometri. Astfel, perioada de așteptare este în medie aceeași ca pentru mașinile cu benzină. Dacă poți încărca o baterie în două minute și să mergi apoi 200 de kilometri, uh, fizic vorbind acest lucru nu este încă posibil. Dacă am avea în prezent o baterie care în două minute să se încarce pentru 200 de kilometri, uh, cablurile cablul de alimentare ar trebui să fie la fel de gros ca și cablul principal de alimentare din Empire State Building. Nu este fezabil acest lucru. Problema cu acest cablu este că nicio rețea nu poate include acest cablu fără să uh, fie amenințată rețeaua în sine. Gândiți-vă cum ar fi ca într-o clădire ca Empire State Building să se aprindă și să se stingă luminile la întâmplare uh, într-una. Rețeaua ar, s-ar prăbuși, ar cădea. Problema nu este deci legată de tehnologia bateriilor, ci de faptul că consumatorii nu sunt dispuși să aștepte și mai este și această problemă a cablului de alimentare. Am rezolvat această problemă a încărcării prin înlocuirea bateriei. Am adoptat o soluție tehnologică eh, bazată pe un vechi comportament al francezilor. În momentul în care uh, mușchetarii uh, se traversau Franța călare, uh, își lăsau uh, caii la un han și luau de acolo cai odihniți și apoi la întoarcere își luau caii lor, care între timp se odihniseră și ei. La fel facem și noi. Calul nostru, bateria, se încarcă în jumătate de oră. În acea jumătate de oră, 15 mașini pot să schimbe bateriile. Mașina 16 ia bateria numărul 1. Nu este nevoie decât de 15 baterii în acel uh, loc de stocare pentru ca sistemul să funcționeze pe termen nedefinit. E nevoie de sub 1% uh, din bateriile totale care să fie stocate în aceste puncte de schimbare. Acest cost, aceste costuri au un efect neglijabil. Dacă comparăm cu costurile din uh, industria benzinei, costurile legate de schimbarea bateriilor sunt mult mai mici. Este până la urmă vorba de costul unui rezervor pe, de benzină pentru un an întreg de uh, schimbat baterii. Este o soluție chiar mai ieftină decât orice alte alternative. Costul este cel al unui rezervor de benzină pe mașină. Asta este direcția în care trebuie să mergem. Chinezii știu că încărcarea rapidă nu va fi sprijinită. Au spus că nu este posibilă din punctul lor de vedere această soluție. Încărcarea rapidă nefiind posibilă, trebuie să găsească altă soluție și au arătat deja că această altă soluție este schimbarea bateriilor. Au folosit acest lucru la Olimpiada de la Beijing, au folosit autobuze care făceau curse între satul olimpic și diferite locuri au extins uh, tehnologia acum cu ajutorul mai multor companii. E adevărat, există faze de tranziție, după cum spuneați. În momentul în care nu ajunge infrastructura, ajunge într-o fază de tranziție. Întrebarea este dacă direcția în care merge este una uh, strategică sau una temporară, în care nu merită investit. Orice tehnologie trece printr-o fază hibrid. În 95, Țineți minte că nu prea se trimiteau e mail se trimiteau scrisori. În 2010, 15 ani mai târziu, a, nu prea se mai trimit scrisori. Însă se trimit mult mai multe e mail decât se trimiteau scrisori în trecut. A existat o tehnologie hibridă între molecule și electroni. Și ea a reprezentat tehnologia viitorului. Faxul era corespondentul acestei tehnologii hibride între scrisori și e-mail-uri. Faxul a fost în vogă cam 5 ani. Asta este o tehnologie hibridă. E o fază intermediară care dispare destul de rapid. Mulțumim, Shai. Acum uh, vă rog să puneți întrebări scurte uh, și răspunsurile să fie la fel de scurte, pentru că peste 5 minute vom da cuvântul domnului Cruțăn. Avem o doamnă în rândul al doilea. A, vi s-a răspuns deja la întrebare, foarte bine. Și mai este încă o întrebare. Mulțumesc. Domnul președinte, sunt profesorul Linson de la rețeaua EUPOL și Centrul de Știință. Albert Einstein spunea că dacă o idee nu este absurdă la început, atunci nu are niciun viitor avem uh, în față o provocare interdisciplinară pentru care n-am fost pregătiți. Rețeaua Neopol propune o, un model de guvernanță bazată pe paradigma interfețelor. Lucrăm la diferite proiecte. Vorbesc acum cu domnul Agassi. Unul se numește Pilot Scheme 2, constă din uh, trecerea unui oraș întreg la folosirea de energie regenerabilă și noi în Flandra, inclusiv pentru transporturi. E vorba de o problemă lingvistică în Belgia, în general. Mă întrebam dacă v-ar interesa să discutăm aceste provocări, pentru că nu se poate separa energia de problema, problemele generale ale, ale societății. Trebuie ca întregul proiect să fie inteligibil și accesibil publicului, pensionarilor, copiilor și așa mai departe. E vorba de o abordare integrată. Și, în fine, va avea loc un summit mondial în China și uh, va fi la Shanghai. Mulțumesc foarte mult. Încă o întrebare. Mulțumesc, Ramon Tarone de la Universitatea din Antwerp. Combustibilul este accizat și impozitat mm, mult în prezent. Cu ace- banii din aceste taxe se um, asigură, se acoperă cheltuieli sociale și așa mai departe. Întrebarea este cum intenționați să face statele membre ale Uniunii Europene să fie de acord cu această scădere a veniturilor. Pentru că asta va însemna o scădere de popularitate a politicienilor. Sigur că vorbim ipotetic. Iată doi reprezentanți ai mediului academic din Belgia. Sunteți de acord cu ideea generală că lucrurile trebuie analizate, uh, ținând seama și de planul social nu doar de planul tehnologic. Cu siguranță, mașinile sunt un dispozitiv social. Ele reprezintă o imagine a ta ca persoană. Sigur că va începe un proces educațional de amploare. Și e unul, Cred că tocmai pentru că ne bazăm pe rețele sociale și pentru că mașinile sunt un dispozitiv foarte vizibil, va fi nevoie de foarte puțină lume care să uh, inițieze tendința. Același fenomen uh, s-a întâmplat și cu alte tehnologii. Cei care preiau tehnologia, cei care o adoptă inițial, uh, îi conving pe ceilalți. Cum se poate schimba și îmbunătăți dialogul, asta trebuie să mai discutăm și sunt dispus să facem acest lucru. Legat de impozite, cred că am mai răspuns la această întrebare. Impozitarea, accizarea este un sistem destul de ciudat pentru că nu știi ce parte din impozite uh, finanțează sistemul respectiv și unde ajung restul banilor. Primul ministru al Israelului mi-a spus la un moment dat, în primul rând dorim să reușiți. Vrem să dovediți că țara noastră poate funcționa fără petrol. După care vom aplica impozitele normale, impozitul pe venit, pe profit și așa mai departe. Și dacă nu este suficient, atunci o să vă taxăm la kilometru și dacă nici asta nu o să fie suficient, atunci o să inventăm impozitul și gaze și o să te impozităm personal. Dar important este să reușiți. Dacă ne dăm la telefoanele mobile, guvernul a solicitat inițial companiilor să construiască rețele de telefonie mobilă, apoi s-a ajuns la 3G și lucrurile s-au schimbat. Acum nu mai poți să transmiți, să eliberezi nimic în aer fără să plătești, dacă nu cumva e vorba de dioxid de carbon. În momentul în care tendințele se vor schimba, în care se va trece de cealaltă parte de a baricadei, adică atunci când peste 50% din vehiculele noi vor fi electrice, guvernele își vor da seama că aceasta este o sursă importantă de venit și vor apărea taxe pe kilometru sau alte forme de taxe. Mulțumim foarte mult, Gassi, pentru această prezentare fascinantă și cred că povestea cu prim-ministrul israelian este interesantă. Contează și încurajarea politicienilor, nu doar investitorii de pe piață. E foarte bine că te afli aici, printre ei. Acum pun o altă întrebare. Ce se întâmplă dacă nu va funcționa acest sistem? Ce se întâmplă dacă va trebui să recurgem la soluții mai radicale, cum ar fi ingineria climaterică? Și știu, domnule profesor Cruțen, că ați scris foarte multe lucruri despre acest domeniu. Ați scris și despre conceptul antropocenului. Ideea că omul afectează clima în mod radical. Spuneți-ne de ce ne aflăm aici despre încălzirea globală vorbim. Vorbim despre găsirea de soluții pentru această problemă. Amintiți-ne despre ce vorbim. Ați uh, pus o întrebare la care vreau să răspund oricum, dar spre sfârșitul prezentării. Însă poate că unii trebuie să plece și de aceea am să vă spun deja ce părere am cu privire la ingineria uh, geologică. Ingineria, geoingineria înseamnă să se crească nivelul de radiații atmosferice prin uh, difuziunea de particule în atmosferă. Inițial, un savant uh, rus a propus această idee. Eu am preluat-o cam acum patru ani și am aplicat-o diferitor modele. Rezultatele sunt extraordinare pentru că se vede foarte clar că se poate răci atmosfera și nu e nimic unic sau extraordinar. Orice erupție vulcanică transmite, ridică foarte multe particule în atmosferă. După erupția unui vulcan în 1991 în Filipine, atmosfera s-a răcit cu aproximativ 6 grade. Ideea funcționează, deci, întrucâtva. Rezultatele sunt spectaculoase. Pe de altă parte, eu nu susțin avantajele acestei tehnologii neapărat. Însă, dacă nu se face nimic cu emisiile de dioxid de carbon în atmosferă, va trebui să recurgem la o soluție nebunească, cum ar fi să trimitem un milion de tone de particule în atmosferă. Nu e un experiment foarte frumos, însă s-ar putea să fim nevoiți să recurgem la el. Acum suntem în situația în care studiem, cercetăm să vedem care ar fi efectele negative. Pentru că, sigur, nu e de dorit să recurgem la această soluție fără să existe o fază de pregătire. Așa trebuie văzute lucrurile și este remarcabil că în timpul atât de scurt de când am făcut propunerea legată de această tehnică, mai mulți uh, mai multe organizații de cercetare respectate au preluat-o. The Royal Society a inițiat două studii, a avut uh, loc o conferință importantă în California cu rezultate asemănătoare și în prezent se continuă mm, activitatea științifică. Royal Society și Academia pentru Mediu și Știință. Studiile științifice continuă și stat, uh, ca, Camera Reprezentanților din Statele Unite și Camera Comunelor din uh, Regatul Unit colaborează pentru a realiza studii pe această temă. Asta înseamnă că lumea este din ce în ce mai îngrijorată cu privire la ce se întâmplă, cu privire la încălzirea atmosferei. Sunt uh, date înțelese și respectate. La început uh, părea o idee nebunească și am fost atacat din mai multe părți pentru că am propus-o. Acum nu mai sunt implicat în acest proces de cercetare, sunt, m-am detașat pentru câtva. Și, dar lumea începe să spună că de fapt nu eram chiar, n-am fost chiar atât de nebun. Spuneți-ne despre proiectele în care sunteți implicat acum și despre ce vă îngrijorează în ceea ce privește chimia atmosferică. Pregătisem o prezentare, dar uh, acum m-ați întrerupt, mi-am pierdut șirul gândurilor. Acum încerc să definesc și să discut această idee legată de antropocen. Cred că am depășit faza holocenului situația de mediu în care ne-am găsit uh, multă vreme. Acum, clar, suntem în antropocen. Omul afectează clima într-o asemenea măsură încât nu mai poate fi ignorat acest lucru. Și acum încercăm să definim parametrii antropocenului. Este acceptat Uh, acceptat această idee din ce în ce mai des. Termenul antropocen este folosit din ce în ce mai des. Lumea începe să înțeleagă. Și Aș vrea să spun câte ceva despre omenire, despre ce a făcut omenirea în ultimele trei secole. Populația a crescut Populația umană a crescut de 10 ori. Și mai ales în În ultimul secol s-au produs schimbări majore. Populația de animale, de vite, a crescut la aproximativ uh, um, 1400 de milioane de capete. Domnule profesor, asta înseamnă că trebuie să se acționeze așa cum uh, spuneați? Poate că ar fi bine uh, deși uh, sunt nepoliticoasă, să vă întrerup din prezentare și să vă întreb dacă această situație uh, creează nevoia imperativă de a găsi soluții și aveți încredere că aceste soluții vor funcționa? Nu, nu am uh, încredere că ele vor funcționa. soluția pe care o anumită soluție ar putea răci atmosfera, Însă schimbările produse în stratul de ozon, aici s-au făcut studii care arată că este într-adevăr un fenomen îngrijorător. Poluarea atmosferică, efectele asupra sănătății oamenilor, acestea sunt, acestea sunt lucruri la care trebuie să ne gândim. Nu e nimic nou în toate aceste lucruri. Yeah. What we have seen is that... Uh, Până acum am văzut că prin arderea cărbunelui, a petrolului, acest lucru durează deja de mulți ani și observăm efectele Oxidul uh, de azot este emanat în atmosferă și, și cantitatea acestuia a crescut foarte mult în ultimul timp și de aceea se ajunge la situația în care există smog și vara. Un subiect care mă interesează mult e următorul, agricultura. Se folosesc foarte multe îngrășăminte în Europa. Îngrășămintele folosite în agricultură doar 20-30% dintre aceste îngrăjăminte sunt într-adevăr folosite în agricultură, restul dispar, ajung în oceane, în râuri, în lacuri și așa mai departe. O parte din amoniac duce și la apariția ploilor acide. Am observat și o creștere foarte importantă în ceea ce privește gazele cu efect de seră, dioxidul de carbon a crescut cu 40% de la nivelele preindustriale și metanul a cunoscut o creștere. Observăm toate aceste efecte acum. Un subiect care m-a interesat foarte mult și care va, se va discuta și pe viitor Îmi cer scuze, spune vorbitorul. Îmi caut aici notițele. Spuneați că unul din domeniile de, pe, de care vă veți ocupa în viitor e... Da. Mai devreme, la conferința de presă, domnule profesor, ne vorbeați despre ceva ce duce la mari îngrijorări. De ce se întâmplă acest lucru? Mă refer la fosfor. Fosforul este un uh, element important pentru viață. Moleculele conțin fosfor în poziții foarte importante. Noi observăm acum că folosirea Folosirea fosforului în agricultură a crescut atât de mult încât deja am ajuns într-un punct critic. O mare parte a fosforului este folosită și se depozitează în regiuni cum ar fi oceanele sau în sol, astfel încât fosforul nu este disponibil în procesele din agricultură. E un fenomen care a fost studiat de colegii mei în ultimii zece ani și cred că e foarte important, e un subiect important și fascinant, de aceea cred că mă voi îndrepta spre această zonă a cercetării. Mulțumim, domnule profesor. Cum ați spus la început, uh, imaginea este una sumbră, întunecată. și cred că interesează și pe oameni ca Shaya Gassi, dar și pe politicieni. Ei trebuie să, să încerce să dea o altă direcție lucrurilor, cumva cum să ajungem la niște soluții care să fie consolidate. Dar ne vorbeați despre ingineria climaterică. Cred că e ideea de a răci artificial clima globală prin injectarea de particule de sulf astfel încât planeta să cunoască un fenomen de răcire. Dumneavoastră ați făcut cercetare în acest domeniu, ați spus că ideea e una nebunească. Credeți dumneavoastră acum, când uh, cei din mediul universitar încep să asculte, credeți că e rândul politicienilor sau e rândul investitorilor să se intereseze mai mult de acest aspect? Uh, nu aș uh, face asemenea recomandări pentru următorii 10 ani. Nu vorbim despre ceva ce e direct aplicabil în situația din prezent. Ne gândim pe termen lung, să spunem 10-50 de ani, până când vom putea pune în aplicare asemenea măsuri. Nu există o urgență în a pune în aplicare acest, uh, această tehnologie, dar e nevoie să facem cercetare. Domnul Prodi are o întrebare pentru dumneavoastră. Cred că geoingineria este foarte importantă și foarte interesantă. Și asta nu doar pentru că poate să reprezinte o scurtătură prin care să evităm uh, această schimbare de la combustibil fosil la energie regenerabilă, dar s-ar putea ca deja concentrația de dioxid de carbon să fie îndeajuns de ridicată, astfel încât să trecem de punctul de întoarcere și de aceea ar fi important să avem o alternativă, să avem ceva de ce să ne putem folosi astfel încât să evităm o încălzire catastrofală, de exemplu. Există multe anumite puncte de întoarcere și probabil că le-am putea depăși astfel. Însă aș spune că mai există și alte tehnologii care, prin care am putea evita folosirea sulfului, dar prin care am putea face niște injectări de dimensiune controlate, injectări cu particole, de exemplu o condensație controlată, care ar putea fi controlabilă mai mult decât injectarea de sulf în atmosferă. Există foarte multe posibilități, se întâmplă foarte multe lucruri și în ceea ce privește celălalt subiect, cel legat de fosfor. S-ar putea să fie foarte important să ne ocupăm și de acest subiect, pentru că fosforul este foarte important pentru agricultură. Înseamnă că trebuie să folosim fosfor și îngrășăminte în general, dar cu o mult mai mare atenție. Atitudinea noastră e importantă. Trebuie să ne fie foarte clar care ar putea să fie problemele în viitor. Și STOA deja se ocupă de acest aspect. Există un studiu sistemic în ceea ce privește posibilele blocaje pe viitor din cauza lipsei de materiale pentru anumite tehnologii. Trebuie să fim foarte atenți și să nu ne bazăm pe tehnologii foarte avansate, dar pentru care nu avem materiale la dispoziție. Vă mulțumim pentru comentarii, domnule Prodi. Cred că domnul de acolo dorește să pună o întrebare. Mulțumesc foarte mult, Brian Heath, Cambridge. În ceea ce privește fosforul, ar fi interesant să ne spuneți ce credeți despre organismele modificate genetic pentru că acestea sunt o oportunitate de a folosi fosforul în mod mai eficient pentru a asigura aprovizionarea cu alimente pe viitor. Acesta este primul meu comentariu. Al doilea, Întârzierea din, punct, întârzierea din punct de vedere politic mă uh, îngrijorează, pentru că atunci când vorbim de noi tehnologii, intervine și abuzul. Dacă o țară dispersează particule în atmosferă, cum se va reglementa acest lucru, să nu-i ba efecte în țările vecine? Este un punct cheie pentru politicieni și sper că au început deja să se gândească și la acest aspect. Domnule profesor, vă rog să vă porniți microfonul și să vă aplecați puțin astfel încât să vă putem auzi. Două chestiuni. Ce credeți despre organismele modificate genetic și despre fosfor? Credeți că există nevoie de colaborare între țări atunci când vorbim despre dispersarea de particule în atmosferă? Acest lucru e important și uh, e deja studiat în uh, studiile pe care le menționam. Când vorbim despre organismele modificate genetic, eu nu m-am ocupat de această problemă, am destule de care să mă ocup fără să mai țin cont și de acestea, dar este o chestiune dificilă, însă nu pot să dau un răspuns. În legătură cu ceea ce spunea domnul Prodi, în legătură cu ceea ce se dispersează în atmosferă, să fie sulf, să fie o altă substanță, vă referați la condensare controlată, există aici un pericol. Există vreo comunicare în această privință? Cred că, într-adevăr, se comunică în acest sens, Oamenii de știință sunt niște oameni foarte responsabili, nu suntem totdeauna de acord unii cu alții. Însă, în general, suntem atenți la sensibilitatea acestor chestiuni. Studiile care au fost făcute listează cele mai importante probleme legate de experimente fizice. Acestea se derulează deja, trebuie să așteptăm să vedem rezultatele. Cum ați spus, domnule profesor, probabil că e un semn al disperării și al gravității situației, pentru că acum se studiază mult mai mult acest domeniu decât înainte și că probabil e o opțiune de care ne-am putea folosi ne amintește de faptul că trebuie să analizăm mai bine soluțiile pe care le avem deja. Și pe această notă, permiteți-mi să vă invit pe toți la prânz, însă vă spun că în următoarea parte a întâlnirii noastre vom analiza care e rolul investitorilor și avem un investitor aici în sală care ne va vorbi despre cum văd ei un viitor fără petrol. Vom vedea care e rolul politicii. Malcolm Harbour va fi alături de noi și vom analiza și rolul industriei a trans, a sectorului de transport. Doamna Arno este aici din partea căilor ferate franceze. Vom discuta și despre rolul statului și rolul pe care căile ferate însele îl pot juca în ceea ce privește investițiile și de folosirea noilor soluții. Sperăm că va exista o discuție foarte bună după prânz și sper că vă veți întoarce să participați în continuare. Acum dați-mi voie să le mulțumesc din inimă invitațiilor noștri pentru această dezbatere foarte interesantă. Domnule profesor, vă mulțumim, Shai Agassi, vă mulțumim. Vă mulțumim și poftă bună! Mulțumim!